Sehr geehrte Damen und Herren, wir Stimate doamne, stimați domni, vom uh, relua așadar partea de după amiază a reuniunii noastre de comisie și pentru cei dintre dumneavoastră care nu au fost aici dimineața, vreau să vă mai anunț că după primul punct din această după amiază, în ceea ce privește secretele de serviciu, vom trata sau litigiile, așa era prevăzut. Se pare că avem uh, formul necesar și vom începe acum cu secretele comerciale și continuăm apoi cu litigiile. Doamna Galo, aveți cuvântul. Merci, Vă mulțumesc, doamnă președinte. A fost misiunea mea să lansez acest uh, schimb de vederi uh, în ce privește secretul în lumea afacerilor. E adevărat că în economia cunoașterii, furtul sau folosirea abuzivă a unor informații confidențiale pot să fie cu adevărat uh, nocive pentru capacitatea de inovare a unei întreprinderi și, în general, pentru concurență. Potrivit unui studiu efectuat de Comisia Europeană, o companie din cinci a fost victima unei tentative de furt a, a secretelor sale a, uh, în ultimii 10 ani. Și sunt cifre cu tendință crescătoare pentru că s-a ajuns la 25% dintre întreprinderi care au semnalat că au suferit un fur de informații în 2013 față de 18% în 2012. Mă bucur așadar de faptul că avem această propunere de directivă ce va permite folosirea unei definiții comune pentru secretul de afaceri și care va da victimelor suficiente mijloace de a uh, cere uh, compensații. Va fi de asemenea mult mai ușor pentru jurisdicțiile naționale să se ocupe de aceste cazuri în care informațiile sunt obținute în mod ilicit, mai ales când este vorba despre informații confidențiale. De asemenea, se va putea cere retragerea de pe piață a unor produse care au fost uh, fabricate în urma uh, unui fur de informații. Și va fi mult mai simplu să se plătească uh, uh, daune întreba, aveam nevoie de această propunere legislativă? Eu cred că da, deoarece legile în vigoare în diferitele state membre pe această temă sunt foarte uh, diferite. Există măsuri de luptă împotriva uh, furtului de informații și acestea sunt cu o eficacitate inegală, iar în unele state nici măcar nu există asemenea legislație. În plus, este dificil pentru întreprinderi să înțeleagă sistemele din alte state membre. Și atunci când antamează o procedură judiciară uh, uh, și procedură civilă, le este greu să știe dacă și tribunalele uh, vor face în așa fel încât să respecte uh, um, confidențialitatea acestor informații și pentru a nu dezvălui acestea în timpul procedurii secretul de afaceri. Acest proiect de directivă va avea mai mult ca sigur nevoie de îmbunătățiri. Eu uh, uh, voi acorda atenție uh, la trei puncte. În primul rând, punctul care privește definirea secretului de afaceri, apoi această definiție, trebuie să spunem, a fost preluată din acordurile uh, ADPIC și ar trebui să se înțeleagă noțiunea, mai bine noțiunea de valoare comercială. Această noțiune trebuie mai bine definită într-un considerent. Al doilea punct asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția este următorul. Obținerea, utilizarea și divulgarea secretelor de afaceri. Este vorba despre articolul 4. La articolul 4, alineatul 2, se stipulează că măsurile, procedurile și compensațiile prevăzute de directivă nu sunt aplicabile dacă secretul de afaceri a fost folosit în anumite circunstanțe. Și printre aceste circunstanțe care dau loc unei derogări este vorba despre protejarea unui interes legitim. Este o noțiune vagă care are nevoie de a fi mai bine uh, explicată, eventual tot într-un considerent. Al treilea punct care mă interesează este protejarea uh, confidențialității uh, informațiilor și secretelor de afaceri în timpul procedurilor judiciare. Este vorba despre articolul 8. Trebuie să găsim un echilibru între faptul că aceste informații sunt secrete și trebuie să rămână ca atare chiar și în timpul unei proceduri judiciare și uh, Uh, respectul pentru dreptul părților implicate într-un proces și principiul procedurii contradictorii, care este un fundament în sistemele noastre judiciare. Va trebui de aceea să ne gândim mai în profunzime la aceste aspecte. Doamnă președinte, această propunere ne-a pervenit practic la sfârșitul uh, mandatului nostru și nu am avut suficient timp la dispoziție ca să ne ocupăm de uh, el. Într-un elan de optimism, m-am gândit că puteam să pun la punct un document de lucru. Și în următorul mandat aș fi putut să continui această muncă. Din păcate știu astăzi că nu voi fi realeasă și, prin urmare, n-am să pot să îmi continui sarcina la Comisia Jurii. Prin consecință, doream să vă cer părerea dumneavoastră, dumneavoastră membrilor comisiei, ca să știu dacă are sens să fac un document de lucru um, atâta timp cât nu va exista o continuitate pentru el. Poate că nu are niciun sens, niciun interes. Și nu uh, uit să vă spun că vă regreta foarte mult faptul că nu vă mai face parte din uh, comisia jurii. Uh, vielen Dank, Frau Gallo. Uh, mulțumesc, doamnă Galo, pentru prezentarea lucrării dumneavoastră cu privire la secretele comerciale, dar și pentru observațiile dumneavoastră de natură personală. Nandersdorf. Mulțumesc pentru că mi-ați acordat această posibilitate când doamna Galo a fost uh, numită raportor în comisia noastră și eu uh, am um, fost numită pentru redactarea avizului la Comisia ITRE. E nevoie de crearea unei armonizări uh, în domeniul secretelor comerciale la nivel european. Și adevărat că ancheta Comisiei Europene în domeniu a arătat că există o mare divergență între statele membre, unde numai două state membre protejează ceea ce poate fi uh, considerată secrete comerciale în afaceri, însă există probleme cu modul de redactare. Informațiile confidențiale, uh, probabil că acoperă toate sectoarele, în timp ce consultările efectuate de comisie și uh, Um, eforturile Parlamentului um, s-au concentrat uh, în special asupra celor industrii care activează în industria chimică, farmaceutică, parfumuri și așa mai departe și o altă temă care este foarte apropiată de sufletul meu este uh, IT-ul. Și într-adevăr, această temă a secretelor comerciale uh, iată, ne deschide o paletă întreagă de sectoare pe piață. Guvernul suedez uh, a avut o inițiativă în 2008 pentru valoarea secretelor comerciale care um, uh, îl vizau în principal pe producătorul de echipamente Ericsson, care produce stații de bază pentru echipamente mobile. Dar mă întreb uh, în ce măsură e nevoie de legislație în Uniunea Europeană care să încurajeze această colaborare între guverne și anumite corporații care își au sediile în acele state membre? În mod similar am avut niște discuții foarte aprinse în Parlamentul European în ultimele șapte-opt luni cu privire la agențiile de informații și aș dori să aduc în atenția Comisiei Juridice faptul că agenția de informații suedeză, care a fost criticată în mod expres de Comisia Libe din uh, Parlamentul European, nu a făcut niciun fel de afirmație în ultimii 3-4 ani care să nu protejeze agenda uh, pe care o au de a proteja informațiile companiilor suedeze uh, de accesul publicului. E adevărat că atunci când uh, vorbim de informații, informațiile pot fi digitalizate și există o mare participare din partea agențiilor de informații de a avea o atitudine protecționistă, nu doar la nivel european, dar în mod special la nivel național. Am văzut cum ministerele de interne investesc în uh, capacități pentru a Um, face acest lucru. 500 de milioane de lire sterline au fost investite de guvernul britanic anul trecut pentru a uh, proteja interesele britanice. La fel, guvernul uh, suedez. Și am avut ocazia să fiu la Paris vinerea trecută, unde agenția ANSI anunța că și guvernul francez va investi în astfel de capacități pentru a proteja companiile franceze. Și dacă vrem să fim serioși cu această temă în următorii 5 ani pentru a progresa cu agenda digitală pentru Europa, nu vrem să încurajăm statele membre prin acest document să propună astfel de politici. Și în contextul acestor evoluții din statele membre, Poate că Parlamentul European, Comisia, ar trebui să se uite mai departe de granițele naționale și să dea dovadă de mai mult spirit de cooperare și ar fi mai bine decât să introducem în această propunere mai multe ambiguități care nu ar face decât să ducă la o și mai mare fragmentare între statele membre în ceea ce privește problemele de securitate. În ultimele discuții pe care le-am avut s-a menționat că poate această directivă nu duce la o mare armonizare, pentru că, în fapt, statele membre uzează de uh, mai multe doctrine judiciare pentru protejarea acestor uh, secrete comerciale. Parlamentul European dorește să analizeze dacă e nevoie poate de o armonizare mai profundă decât cea propusă de comisie, în special în ceea ce privește regimurile juridice. Sunt de acord cu doamna Galo că trebuie să analizăm definițiile. Care este definiția? Nu e aceeași în toate statele membre. În mod normal, depinde de interesele naționale, industriale, la care s-a gândit guvernul atunci când a făcut respectiva definiție și de aceea trebuie să vedem care este valoarea europeană pe care vrem să o adăugăm. Și acest lucru va fi o provocare pentru Parlament de a găsi acest echilibru între diferite interese și țări europene și complexele industriale, care sperăm că vor apărea și pe viitor. De pildă, în industria digitală căutăm uh, soluții pentru cultivarea industriei digitale europene de servicii pe care până în momentul de față nu avem. În ceea ce privește ideea unui document de lucru înainte de vară, trebuie să spun că regret faptul că nu o va mai avea printre noi pe doamna Galo la toamnă. Văd care sunt uh, și provocările uh, activității din jurii. Nu, nici de la Comisia ITRE nu știm cum am putea răspunde la un astfel de document de lucru, nu ar fi timpul necesar. Deci cum am putea noi să răspundem la acest lucru. Poate că ar fi mai bine să amânăm uh, documentul până în următorul mandat și să sperăm că observațiile pe care le facem aici vor avea un impact pozitiv asupra următorului Parlament. Iată, deci, uh, observațiile mele pe marginea acestui uh, document de lucru. Danke vielmals, Herr Engström, bitte. Mulțumesc foarte mult, domnul Engström. Da, după cum știm cu toții, este etapa finală a acestui mandat. Avem impresia că dumneavoastră spuneți că nu prea are rost să analizăm noi documentul și că ar fi mai bine să lăsăm asta în sarcina următorului Parlament. Și așa a spus și colega noastră și pot și eu să fiu de acord. Este o temă destul de complicată și sensibilă pentru că nu vrem să creăm noi uh, drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi uh, asemănătoare celor de proprietate intelectuală care să fie vag definite și destul de ample. Și acest lucru, dacă este abordat uh, greșit, acest lucru ar putea avea implicații serioase asupra lucrătorilor de pildă care vor să se transfere dintr-un serviciu în altul. Eu aș spune că ar fi mai bine să lăsăm uh, acest dosar Parlamentului viitor și poate putem reaminti următoarei comisii jurii să solicite și avizul Comisiei pentru Ocupare în această privință. Mulțumesc, doamna Tain. Da, dragi colegi, în toate procedurile legislative, de fapt, ne aflăm în situația în care să mai putem elabora doar documente de lucru, pentru că pentru altceva nu mai e timp și, până la urmă, Comisia nu mai tra- poate trata dosarele respective în maniera cuvenită. Eu aș saluta un document de lucru pentru că este o temă extrem de importantă și joacă un rol important și în discuțiile publice. Continuăm să discutăm despre protecția datelor, Snowden. Secretele comerciale fac parte din uh, această paletă, deci este o temă pe agenda politică și Trebuie să vă spun că și la noi acasă, în campania electorală, această temă, spre deosebire de multe altele de care ne-am ocupat, joacă un rol foarte important. Sigur că nu mai putem aprofunda ă, această temă, dar nu ar fi rău să avem totuși un document de lucru unde să fie schițată problematica despre care este vorba. Pentru că sigur acum nu se pot ă, face modificări majore datorită timpului limitat, ă, dar Poate un document de lucru mai restrâns, mai rudimentar, care să arate direcția. Cred că ar fi foarte util, pentru ca să nu se spună că Parlamentul European uh, nu a tratat o temă politică urgentă în momentul de față. Mulțumesc doamnei Tain, doamna Lichtenberger, după care m-am înscris eu la cuvânt. Da, e cu siguranță un punct important și sunt de acord că este unul din subiectele arzătoare, tocmai atunci când este vorba de secretele comerciale și cum ar trebui să abordăm acest subiect. Problema este că dacă se va elabora un document de lucru, mai avem doar o singură reuniune jurii și în respectiva reuniune nu vom putea influența sau finaliza acest document deci va fi până la urmă doar punctul de vedere al unei persoane și astfel nu va avea acea greutate necesară pentru un astfel de document. Iată, acesta este de fapt punctul decisiv faptul că nu mai putem realiza un proces parlamentar pentru că nu ne mai rămâne decât o singură ședință. Și de aceea spun că chiar dacă ar fi frumos să avem un astfel de document, sunt de acord, în care sigur am putea creiona și principalele probleme, totuși nu mai putem finaliza procesul și de, treia, de aceea trebuie să spunem cu sinceritate că da, S-a discutat subiectul, putem oferi un proces verbal al acestei dezbateri, dar n-am reușit să facem mai mult pentru că ne-a parvenit la un moment prea târziu. Mulțumesc, aș dori să mai adaug uh, în discuție și aspectul uh, angajaților. Tocmai atunci când este vorba despre secrete comerciale, se întâmplă tot mereu ca reprezentanți ai lucrătorilor să fie excluși în mod conștient. Și practic se definesc um, secrete comerciale și acolo unde nu ar fi cazul, asta tocmai pentru a nu uh, oferi informații de interes uh, pentru angajați în anumite situații. Al doilea punct pe care aș dori să-l amintesc este unul tematizat de toți dintre dumneavoastră. Sigur că suntem pe finalul perioadei legislative și nu mai putem avea mari dezbateri pe această temă, dar totuși noi uh, vom intra în campanie electorală și unii se vor întoarce, alții nu și poate se vor găsi în alte comisii, dar Comisia Europeană și nici Consiliul nu fac pauză și consider că dacă doamna Galo mai dorește să facă acest efort și noi uh, putem veni cu idei uh, valoroase. Mai avem totuși această ultimă ședință, dar totuși să fim conștienți că suntem la finalul mandatului și dacă Parlamentul viitor uh, va avea altă componență, poate că un astfel de document uh, poate constitui o bază pentru ceea ce ar urma să fie legitimat de următorul Parlament. Dacă doamna Galo dorește să mai intervină pe final? Je, je souhaitais... Doream tocmai să aflu părerea colegilor pe această temă și uh, am ascultat cu atenție ce spuneau colegii că chiar dacă redactam acest document de lucru, nu o să avem ocazia să avem o discuție adevărată, o discuție în contradictoriu, așa cum mi-am dorit întotdeauna pe toate subiectele și până la urmă întreaga procedură va fi curmată în plin vol. Știu că îmi plac aceste subiecte și că m-aș fi ocupat cu tot interesul de el, dar nu cred că are vreun sens. Das ist natürlich zu teilen. Also ich denke mir, irgendwann muss man auch sagen. Sigur, eh, la un moment dat eh, trebuie punctat și acest lucru, e final de mandat și următorul Parlament probabil că va aborda chestiunea cu un nou avânt și cu noi idei. Yeah, hopefully. Să sperăm. Möchte ich die... Astfel vreau să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vreau să mulțumesc doamnei Galu pentru faptul că a abordat această temă cu mult entuziasm și vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Deci e deja trei jumate. Trecem acum la discutarea litigiilor și din acest motiv toți cei care nu au voie să rămână în sală sunt